Buenos días, bonjour à tous. À toutes. Good morning. Bună ziua, bună ziua tuturor. Dear colleagues. Stimați colegi, să trecem la ordinea de zi. Începem cu primul punct, adoptarea ordinii de zi. În acest sens, vă anunț că punctul 4 în legătură cu starea negocierilor instituționale în proceduri legislative va fi discutat după voturi, deci la ora 11. Punctul 10, în legătură cu supravegherea granițelor externe maritime, raportul domnului Coelho a fost amânat. Așadar, votul pe raportul domnului Coelho va avea loc lunea viitoare, 9 decembrie, la Strasburg, la ora 18.45. Dacă nu există obiecții, considerăm ordinea de zi adoptată. Trecem la punctul 2. Comunicările. În primul rând, stimați colegi, vă supun spre aprobare recomandarea coordonatorilor, după cum urmează. În primul rând, nominalizarea de raportor, doamna Ana Gomes, pe acordul de cooperare comprehensivă între Uniunea Europeană și uh, statele sale și Indonezia. După aceea, doamna Maria Gabriel, raportoare pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Azerbaijan în legătură cu facilitarea emiterii de vize și, de asemenea, tot cu Azerbaijanul în legătură cu readmiterea persoanelor. Acestea au fost cele două nominalizări pentru funcția de raportor. Vă reamintesc, datorită sălii în care, în care ne aflăm astăzi, vom avea doar 12 limbi disponibile. Ne cerem scuze pentru cei care nu pot să asculte limba lor maternă oficială în această sală. Și vă mulțumim pentru înțelegere. Trecem la punctul 3, aprobarea procesului verbal al reuniunilor din 3 octombrie și 17 octombrie anul curent. Dacă nu se prezintă obiecții, procesele verbale respective sunt considerate adoptate. Și trecem la primul punct adevărat al zilei de astăzi, combaterea violenței împotriva femeilor, o problemă extrem de delicată în legătură cu care suntem angajați pe deplin. Vom discuta prezentarea proiectului de aviz avizul colegei noastre, doamna Angelili. Este un raport din proprie inițiativă al Comisiei FEM. Și în ciuda importanței majore a acestei teme, în, în momentul actual nu există niciun act legislativ la nivel european care să stabilească măsuri pentru statele membre în legătură cu combaterea violenței împotriva femeilor. Și nu există nicio o strategie în acest sens. Parlamentul European a solicitat de ani de zile o propunere pentru a combate violența împotriva femeilor și exact despre acest, acest lucru este vorba în avizul doamnei Angelili, care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus extrem de corect ceea ce ați spus despre dosarul actual. în legătură cu lupta împotriva violenței contra femeilor. Această violență este o formă principală de discriminare și de, violen, de încălcare a drepturilor femeilor. Toate aceste fapte trebuie să fie sancționate atât pe plan penal, trebuie să fie combătute pe plan penal și în același timp uh, trebuie să aibă loc o revoluție culturală pentru a schimba obiceiurile pentru ca violența pentru că violența împotriva femeilor înseamnă o încălcare extremă a demnității fizice, a dreptului de autodeterminare, este o încălcare profundă a libertății și constituie un obstacol în calea participării femeilor în societate. Acum trei ani s-a decretat Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Însă, în ciuda acestei acțiuni și al altora, fenomenul nu s-a diminuat. Se menționează cifre care au rămas constante în ultimii ani. Nu se remarcă niciun fel de uh, îmbunătățiri. 27% din femei, o femeie din patru din Europa a fost victima violenței de-a lungul vieții. Și, de asemenea, multe femei au fost supuse la violențe de natură sexuală. un nou studiu care actualizează datele a fost, va fi publicat în luna martie 2014 și pot să vă dau încă de pe acum câteva informații în legătură cu studiul respectiv care să vă dea câteva idei. De exemplu, patru femei din cinci nu se adresează vreunui serviciu de asistență sau de susținere în urma actelor de violență. Așadar, fapt, femeile agresate nu denunță aceste acte autorităților competente. Nu se adresează nici măcar serviciilor sociale și nici măcar nu apelează la numerele gratuite care există. Deci, aceasta este prima problemă. Faptul că violența nu este declarată, ceea ce face să fie subestimată. Da, în al doilea rând, femeile nu cunosc legislația în vigoare. 70% din femeile agresate nu cunosc legea, nu știu cui să se adreseze și nici măcar nu știu dacă actul de violență la care, pe care l-au suferit este o infracțiune sau nu. Iată așadar câteva date care ne ajută să înțelegem faptul că în Europa suntem foarte în urmă în ceea ce privește lupta împotriva violenței contra femeilor, în special violenței domestice. Care sunt propunerile Parlamentul deja a făcut foarte multe. Mandatul nostru are un bilanț pozitiv, uh, va începe campania electorală și Parlamentul European va putea să spună că în ultimii cinci ani a adoptat directive de importanță majoră directiva cu privire la asistența și protecția victimelor, directiva cu privire la Ordinul de Protecție European, directiva cu privire la uh, protecția victimelor uh, în legătură cu exploatarea minorilor și uh, pornografia cu minori online. Iar acum trebuie să ne concentrăm pe un instrument legislativ adecvat și eficace cu privire la violența împotriva femeilor. Parlamentul trebuie să fie ambițios și să prezintă și să propună o directivă în acest sens. Temeiul juridic este articolul 84, care tratează prevenirea criminalității, însă trebuie mers mai departe. Obiectivul trebuie să fie să utilizăm un temei juridic care să provină din articolul 83, care prevede obiectivul de includere a violenței împotriva femeilor în grupul Uh, infracțiunilor de gravitate deosebită. Este vorba de articolul 83, alineatul 1. Reamintesc, violența împotriva femeilor trebuie să reprezinte o prioritate a Parlamentului European pentru că este o prioritate, prioritate pentru cetățenii și cetățenele europene, pentru tinerele din Europa și noi care suntem reprezentanții cetățenilor europeni trebuie să susținem acest obiectiv. Închei, domnule președinte, trebuie să utilizăm toate instrumentele juridice existente care există în tratatul de la Lisabona Trebuie să colaborăm cu președinția greacă și italiană pentru a prioritiza această temă. Este foarte important ca comisia noastră, LIBE, să participe la redactarea raportului de inițiativă. Comisia FAM este comisia competentă pe fond și este foarte important ca comisiile noastre să coopereze pentru că obiectivul este unul dificil, dar este realist. Vrem să avem o directivă. Relevant matter in which in which is it este vorba de o problemă extrem de relevantă și în ciuda strategiilor naționale ale unor state membre care într-adevăr reprezintă avangarda în lupta împotriva violenței contra femeilor, până în momentul actual nu avem o strategie europeană, ceea ce ne preocupă pe noi la Comisia Libe. Deci, este foarte justificat să tratăm această tematică conform parametrilor care au fost stabiliți în proiectul de raport prezentat de către doamna Angelili. Iar acum putem să discutăm acest, acest aviz, doamna Head. Da, într-adevăr, în fiecare zi extrem de multe femei sunt agresate, violate, obligate să uh, se căsătorească împotriva voinței lor, supuse unor torturi fizice sau psihice. După cum ați spus, trebuie să ne coordonăm, trebuie să luăm măsuri la nivel local, național și chiar al Uniunii Europene. Îi mulțumesc doamnei Angelili pentru propunerile sale. Trebuie să ținem cont de cadrul juridic care este în uh, tratatul comunitar și să ținem cont de principiile subsidiarității și proporționalității. Avem responsabilitatea de a lupta împotriva violenței contra femeilor Consider de asemenea că este important ca în toate textele care vorbesc despre lupta împotriva violenței contra femeilor să se facă distinția clară între măsurile și acțiunile care permit să se gestioneze consecințele violenței. Avem nevoie de măsuri concrete care, cu care să luptăm împotriva acestei violențe. Societatea nu poate să accepte în continuare aceste violențe. Nu este vorba de o catastrofă naturală, să, ceva în fața căruia nu putem să acționăm. Nu putem să asistăm cu brațele încrucișate la aceste acte violente. Trebuie să rezervăm resurse financiare pentru a putea lupta împotriva acestui fenomen și aceste resurse vedem că în momentul actual nu sunt suficiente. Trebuie să ne concentrăm pe ajutorul um, și pe ajutorul umanitar către statele terțe. Trebuie să luăm măsuri în statele membre pentru a ajuta femeile pe lângă îngrijirile de sănătate. Trebuie să schimbăm modul în care discutăm despre aceste violen- această violență și despre consecințele sale. În jur de 20 de state membre au subscris la statutele deja existente, și anume Convenția de la Istanbul în legătură cu lupta contra violenței împotriva femeilor. Aceste state își asumă consecințele Poate că am putea discuta mai mult despre aceste, această convenție și să o menționăm în raport. De asemenea, copiii care uneori sunt afectați și ei, care sunt martori la actele de violență, acești copii trebuie să fie considerați și ei victime. Trebuie să ne concentrăm de asemenea pe categoriile speciale, pe imigranți, pe persoanele cu disabilități și poate am putea introduce o mențiune și în acest sens. Mulțumim, doamnă Head. Alte comentarii? Altcineva care dorește să intervină? Doamna Romero? Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spunea doamna Head, în anumite state membre, problema este reprezentată de lipsa de voință politică pentru a aborda această problemă. Înseamnă că nu trebuie să dea dovadă doar guvernele de voință politică, ci, în plus, trebuie să existe un buget, finanțare adecvată pentru măsurile de sprijin pentru aceste femei, în ciuda faptului că există o directivă pentru victime, o directivă care probabil nu a fost încă transpusă în multe state membre, e o problemă despre care încă nu se vorbește, un tabu în multe state membre. Și faptul că nu există o metodologie relevantă în statele membre pentru a putea vedea despre ce problemă vorbim, ce amploare are această problemă. E bine, e o problemă impresionantă. În plus, faptul că nu există o definiție coerentă în ceea ce privește definiția eh, de violență împotriva femeilor. În anumite state membre nici măcar nu constituie un delict. Și în ciuda faptului că s-a venit cu o rezoluție importantă din partea Consiliului Europei, ne confruntăm totuși cu probleme în ceea ce privește creionarea unei definiții pentru statele membre. Aici joacă un rol, în mod evident, și colectarea datelor. Dar dacă am uh, stabili această nevoie ca nevoie prioritară în cadrul Eurostat, am reușit totuși să ajungem la o metodologie, chiar dacă nu ar fi metodologia perfectă. Trebuie să insistăm, prin urmare, ca aceste date să fie colectate de Eurostat, pentru că în continuare este o problemă tabu. Am cerut observatorului pentru femei uh, să facă un studiu. Doamna Reding ne spunea, că la Vilnius, uh, ne spunea la Vilnius că se va desfășura un studiu, dar nu știm încă care sunt uh, consecințele acestui studiu, studiu care a fost cerut de altfel în timpul președinției spaniole. Prin urmare, s-au înregistrat progrese modeste, foarte modeste, pentru că nu există o voință politică nu există într-adevăr o conștientizare că trebuie să abordăm această problemă, dar nu există o abordare, un plan de măsuri la nivel european. Într-adevăr, anumite state membre consideră acest lucru ca fiind un tabu, dar ne aflăm de-abia uh, la începutul problemei. Eu cred că trebuie să luăm măsurile necesare în ceea ce privește această măsură pentru a veni cu o strategie europeană. Mulțumesc, doamnă Romero. Domnul Michel. Tout d'abord, je voudrais féliciter Madame Angeli. Mulțumesc. În primul rând aș dori să felicit pe doamna Angelili pentru munca sa excelentă. Împărtășim în totalitate viziunea sa și perspectiva pe care o are. Sunt perfect de acord cu tot ceea ce am auzit până acum și m-aș referi însă la câteva elemente de detaliu câteva elemente unde ar trebui poate să insistăm mai mult și anume pretextul cultural. Europa a devenit în momentul de față un continent multicultural, ceea ce îmbogățește Europa și este un lucru pozitiv, spre deosebire de alții care consideră că multiculturalismul este un lucru negativ. Mie mi se pare că amestecul cultural este un element de progres uman și umanist. Cu toate acestea, în același timp, în același timp, în Uniunea Europeană, datorită acestor, acestei multi, acestui multiculturalism, uh, se comit violențe împotriva femeii uh, justificate într-un fel sau care se dorește să fie justificate prin tradiție și prin cultură. Trebuie să fie foarte clar menționat pentru toată lumea care locuiește în interiorul Europei. Aveți dreptate să ne că se folosește justificarea uh, Uh, că nu există o definiție pentru a justifica ceea ce nu poate fi niciodată justificat, și anume violența. Creu, cred că am putea, ca Parlament European, să spunem ceva în acest sens, în legătură în special cu statele cu care avem relații de cooperare și dezvoltare. Femeile din multe state partenere, uh, din punct de Uh, trăiesc în condiții groaznice. Asta justific, justificându-se prin condițiul cultural religios. Știm că și într-o, într-un stat ca Mauritania, sclavagismul continuă de facto. Acolo femeile au mai mult sau mai puțin statutul de sclave, rămân cu această mentalitate că nu au dreptul să facă anumite lucruri. Așadar, aș dori să o rog pe doamna Angelili dacă consideră oportun și dacă este posibil să introducă un amendament care să menționeze situația. Și ar fi suficient ca în programele de cooperare să impunem ca pentru fiecare program să se asume lupta împotriva violenței contra femeilor. Acest lucru mi s-ar părea foarte oportun. Unii s-ar putea să creadă că este o provocare, însă nu este vorba de asta. Este, trebuie să menționăm poate și sănătatea reproductivă care stă în centrul dezbaterii. Nu trebuie să facem tot felul de excepții culturale. Este, sănătatea este un lucru fundamental. Uh, de aceea am venit aici, pentru că mi-am, m-am gândit că vom fi foarte puțini bărbați prezenți la această dezbatere, însă violența împotriva femeilor îi vizează extrem de mult și pe bărbați. Foarte bine. Domnul Cashman. Brilliant to follow Louis Michel because I think he's got it absolutely right. Cred că este într-adevăr trist că nu sunt mai mulți bărbați aici uh, pentru a discuta acest subiect și că nu se exprimă toți cu privire la acest subiect. Așa cum a spus și colegul nostru, lui Michel, multe um, cazuri de, de violență, atât mentală cât și fizică, așa are rădăcinile în convingeri culturale și de multe ori și religioase. În uh, Marea Britanie, până nu de mult, atunci când um, se încheia o căsătorie, femeia era văzută ca un obiect. Și, din păcate, ca putere coloniale, noi am extins această noțiune. Femeile au um, continuat să fie controlate și uh, um, drepturile lor au fost încălcate. În uh, Marea Britanie, acum două săptămâni, s-a descoperit că trei femei trăiseră în sclavie în ultimii 30 de ani. De ce a fost o știre așa importantă? Deoarece acele femei erau um, albe. Când alte femei sunt um, închise sau um, trăiesc în sclavie din um, motive culturale sau religioase, noi închidem ochii. Europa însă are un caracter multicultural. A, este, um, se definește prin diversitate, o diversitate care ne face puternici și uniți. Dar trebuie să trecem peste această scuză a um, diferenței culturale sau religioase și chiar putem să alocăm bani pentru a um, rezolva această problemă, pentru a ajuta femeile, pentru a deschide, de exemplu, linii de apel de urgență. Dacă însă nu alocăm bani pentru a rezolva această problemă, vom rămâne doar la acest stadiu teoretic. Și chiar în momentul în care vorbim despre violența împotriva femeilor, aceasta chiar se întâmplă. Femeile sunt forțate să se căsătorească, câteodată chiar înainte să împlinească 12 ani, lucru care este complet inacceptabil. O felicit pe doamna Angelili pentru raportul său și pentru munca cu privire la discriminarea împotriva femeilor și alte forme de discriminare. Sunt de acord cu aceasta și mi se pare că este legat de raportul doamnei Lunacek care va urma cu privire la protejarea și respectarea drepturilor omului. Noi ne bazăm pe drepturi aici și um, altfel nu se poate. Mulțumesc! Doriți să să interveniți, vă rog să fiți concisă. Mulțumesc! Sunt de acord cu ceea ce au spus colegii noștri până acum S-a vorbit foarte mult despre violența din țările cu care avem parteneriate, de violența din um, țările cu o cultură și religie diferite. Dar nu trebuie să uităm și de violența de la noi de acasă. Și nu, acest lucru nu se întâmplă numai um, în familiile sărace sau vulnerabile, se întâmplă și în familiile bogate din toate țările din Europa. Nu trebuie să dăm doar exemplul acestor țări puțin dezvoltate. Trebuie să ne concentrăm pe țările vecine, să ne rezolvăm prima dată problema din Uniune. Eu am vizitat foarte multe adăposturi și foarte multe locuri de refugiu pentru femei și, într-adevăr, avem um, astfel de adăposturi foarte bune în Suedia. Dar problema este în familie. Această problemă a luat o tot mai mare amploare datorită creșterii diferențelor dintre săraci și bogați. Trebuie să ne rezolvăm problemele din Uniune înainte de a analiza situația din celelalte țări cu care avem parteneriate. Desigur, este important că sunt foarte multe femei în țările terțe expuse la astfel de violențe, dar prima dată trebuie să ne rezolvăm problemele de la noi de acasă. Și mă bucur că au intervenit uh, doi bărbați, dar cred că ar trebui să fie și mai mulți, pentru că nu putem rezolva fără ei. Desigur, s-au implicat um, femeile în această discuție, dar aceasta este o tragedie care afectează întregul sistem social din care facem parte cu toții. Și chiar Chiar dacă statele membre au pus în aplicare strategii naționale pentru combaterea violenței împotriva femeilor, acest fenomen afectează întreaga Uniune Europeană. Și ne arată că nu suntem atât de diferiți precum uh, credeam. Nu suntem atât de diferiți față de alte țări la care de multe ori ne uităm cu superioritate. Ne-a adus aminte domnul Cashman aici că în multe din statele membre ale Uniunii Europene discriminarea juridică împotriva femeilor a făcut parte din sistemele juridice naționale până nu de mult. Nu cu mult timp în urmă, uciderea unei femei nu era o, era o, o, o, o crimă care nu avea consecințe atât de grave în sistemul penal din foarte multe țări din Uniunea Europeană. Așa că ar trebui să luăm în considerare faptul că, în ciuda unor sisteme juridice care s-au um, care s-au remarcat în combaterea activă a luptei împotriva femeilor, avem nevoie de contribuția Uniunii Europene. De aceea Apreciez proiectul de raport al doamnei Angelini și um, o rog să um, intervină cu privire la observațiile pe care tocmai le-am auzit și apoi vom trece la următorul punct pe, ulti, pe ordinea de zi. Doamna Angelili, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu concisă. Vreau să le mulțumesc colegilor care au vorbit, domnul Head, domnul Romer, domnul Romero, domnul uh, Cashman, domnul uh, Michel. Desigur, um, vă rog să înaintați amendamente care să um, facă textul și mai puternic și să îl completeze cât mai mult. Aș vrea să subliniez câteva aspecte. Doamna Romero ne-a adus aminte de importanța de a avea date actualizate și date comparabile. Aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru Eurostat. Dacă nu dispunem de informații adecvate, atunci nu putem lucra așa cum trebuie pentru, în domeniul juridic sau în domeniul serviciilor sociale. Dacă nu avem o idee clară despre ceea ce se întâmplă, nu putem să ne desfășurăm eficient munca. De asemenea, sunt perfect de acord cu doamna Head cu privire la faptul că statele membre trebuie să respecte subsidiaritatea, însă la fel ca doamna Head, consider că o directivă care reprezintă o poziție comună ar putea stimula aceste țări care par să rămână în urmă în ceea ce privește crearea de legislație, deoarece nu toate țările au o legislație actualizată în acest domeniu. Și acum nu mă refer la țările din afara Uniunii Europene, ci la țările din Uniune Convenția de la Istanbul a fost semnată doar de trei state membre din Uniunea Europeană, doar trei din 28. Eu cred că avem nevoie de o lege. Tot timpul este nevoie de o lege. Să ne gândim, de exemplu, la țara mea. Legea cu privire la... Ucide la sua... La hărțuire nu va opri un bărbat violent uh, Uh, din aș uh, omorâ, soția nu va opri o persoană care um, are un uh, comportament violent și este mânat de furie, dar îi va opri pe cei care își hărțuiesc fostele partenere, de exemplu, cu mesaje sau cu telefoane nu vor mai face acest lucru, deoarece vor ști că trimițându-le 100 de mesaje pe zi, ar putea ajunge în fața, în fața justiției. Deci avem nevoie de o lege. Mă voi opri imediat, dar am vrut doar să subliniez faptul că ceea ce a spus doamna Head și anume că 25 de persoane, de femei au suferit de pe urma violenței măcar o dată în viața lor, acest lucru nu este valabil numai în cazul imigranților care nu au acte sau în cazul săracilor. Nu aceste femei nu fac parte neapărat dintr-un grup de persoane vulnerabile. Desigur, trebuie să ne concentrăm în special pe aceste grupuri, deoarece unde este sărăcie este și mai multă violență. Însă sunt uh, femei care au o carieră, femei bogate, care și ele au suferit de pe urma acestei violențe. În aceste cazuri,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 unul sensibil. Este vorba de foaia de parcurs a Uniunii Europene împotriva homofobiei și a discriminării pe motive de orientare sexuală și identitate de gen. Raportul um, doamnei, um, proiectul de raport este al doamnei Lunacek. Toate cele 45 s-au înaintat 45 de amendamente, inclusiv câteva amendamente complementare care au fost propuse de doamna raportor. Vă sugerez um, să vă limitați la două minute după intervenția doamnei raportor, deoarece la 11, la 10 vom vota, la 10 și jumătate vom vota. Și încă mai avem un punct pe ordinea de zi, deci vă rog să, să respectați timpul. Doamna Luna, cer că aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Deja la întâlnirea raportorilor din umbră, am, um, am uh, avut um, un, acord cu privire la amendamentele pe care le-am um, înaintat, așa că vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea cu privire la acest subiect, dar și personalului Acum câteva săptămâni deja am analizat aceste amendamente, așa că nu, nu voi trece prin toate. 23 din aceste amendamente au fost consemnate de 5 grupuri politice, de raportori din 5 grupuri politice. Celelalte aceste au fost semnate în mare parte de 3-4 grupuri, deci deja observăm de la început un consens. Știu că în special de la PPE, ECV, GUE s-au um, exprimat câteva preocupări cu privire la subsidiaritate. Da, sunt de acord cu acestea și știu că trebuie să fim atenți la acest aspect. Ieri am avut o întâlnire a raportorilor din umbră și am discutat cu privire la acest aspect și am avut un acord cum că vom um, înainta un amendament de compromis pe care aș dori să vi-l citesc. Acesta sublinează faptul că această politică cuprinzătoare trebuie să rămână în limitele Uniunii Uh, în limitele competenței Uniunii Europene și a autorităților din uh, statele membre. Sper că acest amendament de compromis este clar cu privire la subsidiaritate și um, înțelegeți foarte bine despre ce este vorba în acest raport și care sunt nivelurile de competențe ale Uniunii Europene și ale autorităților din statele membre. Aș vrea să mă refer și la cele 4 sau 5 amendamente care au fost înaintate de ceilalți colegi. Cred că unul singur, dintre, unul singur dintre acestea nu sunt de acord și nu îl voi sprijini în calitate de raportor, deoarece uh, nu cred că, cred că vine în contradicție cu conținutul raportului, apoi um, amendamentul domnului Odi, care exprimă ce înseamnă LGBT, de fapt, acronimul. Nu trebuie să, să plecăm de la premisa că toată lumea știe ce înseamnă acest lucru, apoi amendamentul 3 al domnului Silvestri, care vorbește de o nouă strategie cadru, nu am nicio problemă cu acesta, și apoi amendamentul domnului De Jong, cu privire la faptul că ar trebui să ne asigurăm că există formare în cadrul experților în materie de azil în ceea ce privește situația persoanelor LGBT. Trebuie ca aceștia să știe care este situația um, persoanelor LGBT în țările în care aceștia vin să ceară azil. Deocamdată atât din partea mea, vă mulțumesc foarte mult și sper că vom vota, vom avea succes la vot um, atunci când va fi momentul. Mulțumesc! Again. Da cuvântul colegilor, domnul Cashman. Mă mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu subțin pentru că nu pot decât să o felicit pe doamna Lunacek și să-mi exprim sprijinul în numele S și D. Aș dori de asemenea să salut angajamentul din partea PPE, care au abordat acest subiect și care au recunoscut necesitatea unei foi de parcurs. Este foarte interesant, avem o foaie de parcurs pentru aproape orice altceva, dar Comisia pare reticentă în ceea ce privește o foaie de parcurs în acest domeniu. Și mă întreb de ce. Eu și grupul meu am uh, semnat cele 41 de amendamente transversale și în ceea ce privește competențele, după cum spunea și Urică, sprijinim uh, propunerea dumneai pentru un amendament de compromis. Nu pot sprijini însă amendamentul 5. Știu care e ideea din spatele acestui amendament, problema religiei, dar uh, mi se pare că acest uh, amendament pretinde că ar exista o, hierar- o ierarhie a drepturilor. Dar trebuie să facem tot ce putem, într-adevăr, pentru a apăra drepturile celorlalți, dar nu să impunem credințele noastre altora dacă, prin comparație, acest lucru diminuează drepturile acelora. Cred că putem ajunge la un compromis Însă acest amendament sugerează că ar exista o superioritate în ceea ce privește credințele, o credință religioasă sau o credință nereligioasă și toate credințele sunt în cele din urmă orizontale și nu verticale. Mulțumesc, doamna Mețole, vă mulțumesc, doamna președinte, îți mulțumesc, Ulrike, pentru prezentarea ta, pentru buna colaborare cu tine și ceilalți raportori din umbră. După cum știi, am uh, semnat majoritatea, am cosemnat majoritatea amendamentelor înaintate. Credem că acest raport merge pe drumul cel bun și salut toate eforturile care au, au fost depuse pentru a ajunge la un punct comun. Grupul nostru va uh, discuta mai în amănunt aceste amendamente Sunt optimistă în ceea ce privește aceste amendamente și, de asemenea, în ceea ce privește textul pe care l-ai propus pentru subsidiaritate. Cred că vom uh, veni în întâmpinarea îngrijorărilor exprimate de grupul nostru. Iată, sper că putem continua pe calea acestei colaborări și sper că rezultatul final să fie unul de care să fim cu toții mândri, pentru că transmite într-adevăr un mesaj important din partea Parlamentului European către societatea noastră. Doamna Mathieu. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Lunacek pentru raportul său, dar și pe toți raportorii din umbră care au um, depus o muncă excelentă în ceea ce privește grupul meu, așa cum a spus și Roberta. Și noi ne vom concentra pe acest aspect aspect în ceea ce privește câteva amendamente sunt destul de rezervate. Cred că vom uh, avea câteva discuții despre acesta, amendamentul 5. Însă, oricum, uh, vă felicit pentru eforturile pe care le-ați făcut pentru această foaie de parcurs, care, după părerea mea, este un lucru foarte bun. Oricum, uh, eu voi vota pentru majoritatea amendamentelor. Mulțumesc. Doamna Interfel, da, vă mulțumesc, doamna președinte. Am să mă alătur acelora care au felicitat-o pe doamna raportor și eu sunt foarte mulțumită și mă bucură faptul că există un consens atât de amplu în cadrul acestei comisii. Cred că există 14 state membre care au semnat apelul la această foaie de parcurs și având în vedere toate acestea, va fi foarte greu pentru Comisie să se opună. Cred că e momentul în care Comisia ar trebui să spună că jumătate din statele membre și Parlamentul au transmis un mesaj clar, neechivoc, iată de ce Comisia ar trebui să vină cu o foaie de parcurs înainte de final mandatului. Atât doream să vă spun. Mulțumesc. Would you, would you like to react? Doriți uh, să reacționați? Da? Doream doar uh, să iau cuvântul în apărarea doamnei Reding. Când cele 14 state membre au semnat acest apel pentru o foaie de parcurs, doamna Reding a subliniat că la Consiliu o parte din tocmai aceste state membre se opun ideii uh, foii de parcurs și poate ar trebui uh, să facem eforturi aici și să primim niște, să obținem niște angajamente publice din partea statelor membre. Are cuvântul domnul De Jong. Vă mulțumesc și eu doream să o felicit pe Ulrike Lunace pentru raportul dumneei și în ceea ce privește amendamentele, singurul amendament pe care nu l-am uh, semnat se referă la politici de educație, nu pentru că nu sprijin ideea, ci pentru că e o problemă de subsidiaritate. Trebuie să vedem dacă putem ajunge la un compromis pentru ca GUE să sprijine toate amendamentele comune în acest raport. Așa cum au spus și ceilalți colegi, e vorba de a transmite un mesaj foarte clar din partea Parlamentului European că dorim această foaie de parcurs, nu mai există nicio alternativă, foarte mulți oameni sunt cu ochii pe noi și trebuie să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor lor. Domnul Michel. Foarte pe scurt, pentru că s-a spus deja totul, nu vreau, bineînțeles, să o felicit pe doamna Lunacek pentru raportul său. Este un raport foarte important pentru, pentru că, după cum spunea antevorbitorul meu, este un semnal foarte puternic pe care Parlamentul îl poate trimite. Bineînțeles că este nevoie și de colaborarea din partea statelor membre. Și eu aș dori să mă opun destul de radical amendamentului 5, pentru că, după cum spune domnul Cashman, este un amendament de, de foarte abil, însă în franceză s-ar spune că este un amendament specios, deci are aspectul de a avea un bun simț, să aibă o abordare pozitivă, dar care de fapt este diabolic pentru că permite de fapt să se impună un anumit punct de vedere, un punct de vedere și o preferință religioasă. Și nu cred că trebuie să fim de acord cu acest lucru. Eu sunt total opus acestui gen de amendamente și susțin pe deplin remarcile făcute până acum. O felicit pe doamna Lunacek pentru munca sa. Mulțumesc, domnule Michel. Doamna Lunacek, este foarte clar că munca dumneavoastră a fost apreciată. Aveți cuvântul. Final words. Da, niște observații finale. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru sprijinul lor, și aș dori să-i mulțumesc și uh, lui Michael Cashman și uh, lui Mișa pentru aprecierile lor foarte clare în ceea ce privește amendamentul 5, dar aș dori să le mulțumesc și lui Veronic Mathieu și Roberte Mazzola pentru atitudinea lor. Sper că vor reuși să obțină un sprijin uh, mai mare din partea grupurilor. Trebuie să recunosc că nu mă așteptam la acest nivel crescut de cooperare și de sprijin. Cred că, într-adevăr, înaintăm, nu doar în cadrul Parlamentului, ci, după cum spuneați, Comisia pur și simplu va trebui să reacționeze, nu să vă mai putea eschiva. Încă un lucru în ceea ce privește cele 14 state membre care au semnat apelul pot să-mi închipui foarte bine că în acele țări unde sunt guverne de coaliție, precum în țara mea, știu că o parte a coaliției dorește să semneze acest apel și cealaltă parte nu. Iată de unde derivă cel mai probabil această lipsă de coerență. Doamna Matiu, doriți să faceți observație? Sunt convins, știți, cuvântul final aparține raportorului, dar dacă doriți să veniți cu observații suplimentare, Uh, Voiam doar să-i răspund uh, lui, lui Michel atunci când uh, citim amendamentul 5 Când citim um, amendamentul colegului nostru, este vorba de amendamentul 5, acesta cere respectarea libertății de expresie. Eu nu cred că este neapărat un amendament specios, nu cred că putem să fim împotriva, împotriva acestei idei. Eu, uh, spune domnul Michel, înțeleg uh, desigur intervenția doamnei Mace și înțeleg spiritul său de solidaritate față de cineva din grupul său. Eu înțeleg că trebuie să fiți de acord cu acest amendament, dar eu nu retrag o virgulă sau o silabă. Ori este vorba de naivitate, ori în spatele acestui amendament este o idee care nu corespunde cu ceea ce înțeleg eu prin democrație, cu libertate, cu alegere. Dacă acest de ce este, de ce este periculos acest amendament, de fapt? Pentru că lasă loc de o interpretare a, a tuturor conceptelor și um, mie, mie nu mi se pare cel mai bun. Fiecare însă are convingerea sa, eu, um, eu am convingerea mea și așa mai departe. Mulțumesc. Doamna Luna, ce doriți să mai adăugați ceva? Vă mulțumim. Am încheiat cu acest punct. Hai să trecem mai departe la punctul următor. E punctul 7, un punct foarte important, e vorba de parchetul european. Raportor este colegul nostru, domnul Iacolino, nu-l vedem în sală. E pe drum, sunt convins, e pe drum? Da, ar trebui să fie pe drum. Dacă dorit, dacă aveți răbdare, câteva minute, haideți să așteptăm pe domnul Iacolino să vină să-și prezinte raportul. Vă mulțumesc.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 is that? What is that? So thank you. Thank you for your patience. Vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră. Colegul nostru, Iacolino, este la prezidiu pentru a ne vorbi despre proiectul de raport interimar referitor la parchetul european. Sunt convins că sunteți conștienți de importanța acestui uh, raport. Pe 15 iulie, Comisia a venit cu propunerea de regulament pentru uh, parchetul european. E vorba în cele din urmă de tratatul um, de la Lisabona, e vorba chiar de articolul 86 um, din Tratatul de Funcționare al UE, acest articol este baza, este temeiul juridic, putem vorbi chiar de faptul că asistăm la o revoluție juridică. Multe subiecte care până acum țineau de apanajul cooperării interinstituționale între statele membre s-au transformat în uh, subiecte de natură europeană care fac obiectul procedurii legislative ordinare, procedură care odinoară se numea codecizie. Acest domeniu vizează în linii mari uh, drepturile fundamentale, dar există și excepții. Articolul 86, de pildă, nu face obiectul uh, procedurii legislative ordinare, dar, conform acestui articol, Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul față de textul final al regulamentului referitor la parchetul european. Cred că suntem cu toții de acord că e vorba de o instituție extrem de importantă o instituție care se ocupă în primul rând de anchete, care aduce acuzații și care îi anchetează pe aceia care atentează la interesele Uniunii Europene sau la uh, buna sa funcționare juridică. Parchetul își extinde competențele pentru a include uh, infracțiunile grave transfrontaliere mai precis acele infracțiuni menționate la articolul 83 din același tratat referitor la funcționarea Uniunii Europene. Conform uh, inițiativei Comisiei, coordonatorii LIBE au decis să se pronunțe în acest uh, domeniu și să redacteze un uh, proiect de raport interimar. E lucru de care s-a ocupat colegul nostru Iacolino. Din câte am înțeles, textul este disponibil în italiană. Da, e corect. Este disponibil așadar în limba italiană. Dar există și uh, versiunea în limba engleză disponibilă pentru colegi. Să ascultăm prin urmare prezentarea colegului Iacolino, după care voi da cuvântul membrilor. Domnule Iacolino, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În uh, rezumatul dumneavoastră succint, dar uh, care a pus punctul pe ei, ați uh, subliniat că s-a făcut într-adevăr un, că trebuie să se facă un pas înainte în această structură juridică a Uniunii Europene, bineînțeles, luând măsurile necesare de precauție. Nu există nicio îndoială referitor la faptul că Parchetul european poate juca un rol foarte important în protejarea cetățenilor europeni. Are nevoie, bineînțeles, de uh, resurse corespunzătoare. Acest dosar a fost prezentat de Comisia în luna iulie, împreună cu alte dosare referitoare la Eurojust. și uh, un alt dosar referitor la interesele financiare ale Uniunii Europene. Acest dosar ar conduce în cele din urmă la înființarea parchetului european, așa cum prevede articolul 86. Ar fi vorba de o instituție agilă care ar respecta principiile proporționalității și um, subsidiarității. După cum știți, multe din uh, parlamentele naționale s-au opus uh, inițial aceste inițiative și doamna Reding va adresa acest subiect pe data de 16 decembrie. Vom avea atunci ocazia să discutăm mai în amănunt despre acel punct. Care sunt, uh, prin urmare, principale caracteristici ale acestui raport? Dezbaterea cu coordonatorii a fost una foarte intensă, dar constructivă și aș dori să le mulțumesc pentru acest lucru. Am primit avizul serviciului juridic în ceea ce privește temeiul juridic. Am primit avizul Agenției de la în ceea ce privește drepturile fundamentale. Credeam totuși că este important ca și Parlamentul să-și exprime avizul uh, cu toate că nu prea mai avem foarte mult timp uh, în mandatul nostru. Care este, prin urmare, avizul Parlamentului? Considerăm că trebuie să existe claritate în ceea ce privește articolul 13, acele infracțiuni secundare. Acel articol trebuie, prin urmare, complet revizuit de către Comisie. Cred că trebuie să avem o viziune de ansamblu. Am uh, făcut observații și referitor la articolele 20 și 29, care se referă la garanțiile procedurale care pot fi oferite cetățenilor. Parchetul european trebuie să ofere garanții substanțiale și trebuie să vedem care sunt și relațiile și interacțiunea dintre această instituție cu OLAF, dar vom urmări aceste repercusiuni și în alte rapoarte pe care le vom redacta. Am subliniat de asemenea că e vorba de un raport cu caracter interimar, caracter provizoriu. Vom obliga Comisia și Consiliul să țină cont de avizul Parlamentului. Trecând mai departe la concluzii, am uh, cerut Consiliului să redacteze un tablou de bord referitor la garanțiile procedurale Anchetă trebuie demarată respectându-se principiul uh, protecției cuvenite acordate procurorului. Este necesar să se ia aceste măsuri pentru a crea un spațiu european al justiției, respectând principiile proporționalității și subsidiarității. Sunt convins că putem uh, da curs acestor inițiative conform unui calendar pe care l-am elaborat împreună cu secretariatul. calendar cu care sunt de acord și raportorii din umbră. Credem că vom primi avizul serviciului juridic până la Crăciun. Avizul juridic, cer scuze, serviciul juridic lucrează din răsputeri s-a propus data de 17 ianuarie pentru amendamente, 30 ianuarie pentru considerarea amendamentelor și la începutul lunii februarie uh, vom putea organiza votul în comisie și în martie în plenară. După cum știți, în luna aprilie vor putea fi analizate în plenară doar acele dosare care vizează uh, proiecte legislative. Aștept cu mare interes proiectele și propunerile colegilor uh, care sunt raportori din umbră. Sper că această proiectură își va atinge obiectivul stabilit. Am să mă opresc aici. Dați-mi voie să vă spun că serviciul meu se află la dispoziția dumneavoastră, tocmai ca și secretariatul dorim să ascultăm opiniile dumneavoastră și să încercăm să ajungem la o poziție comună pentru ca Parlamentul să își poată prezenta avizul în fața Comisiei și Consiliului în ceea ce privește acest dialog destul de dificil, dar care va fi de importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Dau cuvântul doamnei Sipel pentru început. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc colegului Iacolino pentru activitatea dumnealui. Cred că toate grupurile sprijină ideea introducerii parchetului european, totuși, în ceea ce privește detaliile, amănuntele, există multe întrebări deschise care, la care trebuie să găsim un răspuns. Cred că o parte aspecte au, din aspecte au fost numite, dar aș dori să mă concentrez asupra unor uh, câteva idei, două, trei. S-a vorbit, s-a spus deja. Uh, ar trebui ca procurorul european să fie numit prin procedura de consimțământ. În principiu, nu există probleme aici. De altfel, mulți raportori din umbră au fost deranjați de faptul că propunerea comisiei este foarte detaliată și au existat uh, două critici. În primul rând, bineînțeles, procurorul european trebuie să-și uh, desfășoare uh, activitatea, pentru ca el să-și desfășoare activitatea cu succes, are nevoie de o consolidare a competențelor sale. Pe de altă parte, facem trimitere întotdeauna la procedurile naționale, la procedurile de plângere care pot fi înaintate în exclusivitate în, uh, înaintea instanțelor naționale. Ne-am ocupat foarte mult de aceste aspecte. Uh, mai e vorba și de multe amănunte în ceea ce privește drepturile procedurale, îndeosebi în ceea ce privește acele drepturi hotărâte la nivel european, dar în propunere se face trimitere și la drepturi procedurale care urmează să fie adoptate și sper că eh, ne vom referi eh, într-adevăr ehm, la aceste drepturi, la drepturile procedurale și drepturile acuzaților și vom reuși să mergem dincolo de ce propune, de fapt, acest document. Bineînțeles, um, trebuie să sprijinim în mod intens um, procedura de anchetă, dar noi insistăm că și uh, Uh, drepturile acuzaților și drepturile avocaților lor trebuie să fie de asemenea asigurate, să beneficieze de o protecție echivalentă. Suntem așadar în favoarea unui parchet european, dar avem cu toții interesul ca introducerea acestui parchet european să se desfășoare astfel încât această instituție să-și desfășoare activitatea în mod eficient, fără controverse prea mari. Aș dori să vă reamintesc că vorbim la ora actuală despre uh, modificări ale, ale uh, ordinului de arestare european. Acesta a generat probleme în ultimii ani și dorim, bineînțeles, ca aceste probleme să nu apară în uh, ceea ce privește parchetul european. Iată, deci este important să conștientizăm toate acele probleme din trecut, să ținem cont de ele. Iată de ce am trimis uh, câteva întrebări de detaliu serviciului juridic și sperăm că vom primi un răspuns până la finele acestui an. Foarte important este, bineînțeles, să ținem cont de avizele comisiei, Eh, de pildă avizul în ceea ce privește Cartea Galbenă mm, pentru statele membre, să ținem cont de această comunicare este o problemă importantă și mai rămâne, bineînțeles, problema definiției în sine care sunt cauzele de fraudă, de pildă pentru parchetul european, um, fraude care vizează interesele financiare ale Uniunii Europene și, în ultimul rând, îndeoseb când e vorba de fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii, e vorba de o fraudă care merge împotriva intereselor tuturor contribuabililor noștri. Iată de ce este o chestiune în cele din urmă de interes național. Sper, prin urmare, ca împreună să nu înființăm doar parchetul european, ci să-l înființăm astfel încât această instituție să funcționeze în interesul cetățenilor noștri. Let me remind you, we have a vote at... Vă mulțumesc, vă reamintesc că avem un vot la 10 și jumătate, deci și după aceea reuniunea coordonatorilor. Avem un program foarte încărcat, deci vă rog rămâneți la fondul problemei pentru a putea respecta orarul stabilit. Doamna Weber, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc raportorului și secretariatului pentru munca lor. Nu am foarte multe comentarii legate de conținutul proiectului de raport interimar. Susțin majoritatea conținutului, de fapt, dar mi se pare important să discutăm alte aspecte de importanță majoră pentru Parlamentul European și care, din păcate, am impresia că au fost percepute în mod greșit de către public. Dacă un parlament național se opune acestei instituții a procurorului, a parchetului european, înseamnă că parlamentul respectiv este de acord cu frauda. Înseamnă doar că anumite parlamente au considerat că există alte modalități interne de a rezolva aceste probleme. În acest în același timp, aici, cred că toți raportorii din umbră uh, sunt de acord cu raportorul că, da, vrem o instituție prevăzută la articolul 86 al tratatului. Cu toate acestea, apar alte aspecte importante. Pentru că Parlamentul are aici, uh, se află într-o procedură de aviz conform. Cu toate acestea, Comisia a mers mai departe și a depășit limitele stabilite în articolul 86 și s-a legat și de drepturile procedurale ale acuzatului, prezumția de nevinovăție, ibis in idem, uh, despăgubiri și așa mai departe. Toate aceste aspecte, în mod normal, conform regulii, Uh, vizează o procedură de codecizie în care Parlamentul este implicat pe deplin. Așadar, noi considerăm că Comisia nu a respectat articolul 86 și de aceea am solicitat avizul Serviciului Juridic și al Agenției pentru Drepturile Fundamentale. Nu este vorba de aspecte secundare, sunt lucruri foarte importante pentru că dacă lipsim Parlamentul de dreptul său constituțional de a colegifera, este grav. Ați menționat articolul 83 într-un anumit moment și posibilitatea Parlamentului de a se transforma într-un fel de parchetul de se transforma într-un parchet care să vizeze alte infracțiuni. Eh, articolul 83 este de lex generalis și 86 este de lex specialis. Vrem un parchet european care în articolul 86 și dacă vrem acest lucru, Parlamentul este într-o procedură de aviz conform. Dar articolul 83 vorbește despre uh, la articolul 83 se aplică codecizia. Deci dacă vrem să se aplice articolul 83, trebuie să se aplice o altă regulă, o altă procedură și mm, nu se poate transforma parchetul general de articolul 86 conform articolului 83. Poate că vi se par amănunte legislative, chichițe juridice, dar este vorba despre un parchet european și este o temă foarte importantă pentru cetățeni. Domnul Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja și de aceea voi menționa doar câteva lucruri legate de conținutul proiectului de raport. În primul rând, aș dori să fac referire la punctul în care um, orice decizii luate de către parchetul european să poate să fie atacate cu recurs, în special articolul 15, unde se mm, prevede o excepție. Nu mi se pare corect, este vorba de competențe aici. Și în legătură cu jurisdicția tribunalului ales pentru procedură. Trebuie să existe căi de atac juridice care să fie incluse mult mai clar. Al doilea punct, unde aș dori să fac câteva adăugiri sau observații, este că trebuie să se declare uh, foarte clar că nu se poate alege instanța, să fie foarte clar că nu se, poate elud, că nu se vor putea eluda standardele și procedurile juridice dintr-un stat membru prin alegerea altor jurisdicții. Aceste prevederi ar trebui consolidate și în ceea ce privește drepturile procedurale și principiile procedurale, colectarea probelor, drepturile apără acuzatului. Acolo trebuie să apară foarte clar că drepturile procedurale nu pot să sufere în ceea ce privește nivelul de protecție a drepturilor fundamentale ale cetățenilor în statele membre. Dacă Deci nu trebuie să existe niciun fel de atingeri aduse libertăților personale. Nu se pot submina măsuri de protecție a drepturilor fundamentale din statele membre. Eu propun uh, ca peste, da, peste 20 de minute când vom vota pe ordinul de anchetă european, pe un compromis foarte important, propun să se, eu consider că acest lucru trebuie să se reflecte și în felul în care discutăm garanțiile, dreptul la refuz, pentru că nu trebuie să existe două sisteme paralele. Trebuie să avem un sistem coerent în care cetățenii să poată aibă încredere să poate să aibă încredere. În ceea ce privește dezbaterile noastre, în ceea ce privește problemele cu Olaf. Independența unei asemenea autorități nu înseamnă că, în final, responsabilitatea politică pentru încălcările fundamentale ale Uh, instituțiilor Uniunii Europene poate să uh, stea în mâinile instituțiilor înșine. Comisia Europeană deține responsabilitatea în legătură cu eventualele greșeli ale parchetului european și Parlamentul European poate să trebuie să aibă mm, dreptul de a uh, chestiona responsabilii politici. Domnul Force, uh, vă rog foarte rapid pentru că avem un vot. Vă mulțumesc. Dorăm să subliniez în primul rând că e vorba de un punct foarte important. Uh, sunt considerații importante referitor la o viitoare structură. Am uh, vorbit și ieri la întâlnirea cu raportorii din umbră. Uh, referitor la Eurojust despre acest lucru și anume că trebuie să procedăm cu prudență pentru că atât uh, parchetul european cât și Eurojust uh, sunt strâns legate. În plus sunt vizate și alte instituții precum Europol, OLAF. Iată de ce trebuie să ne gândim în principiu cum putem și cum vrem să structurăm ceva în acest domeniu pentru a nu exista competențe suprapuse. Trebuie de asemenea să ne gândim cum ar trebui să se desfășoare cooperarea polițienească, având în vedere posibilitățile de anchetă. Cum ar trebui așadar să coopereze procuraturile, care sunt competențele juridice, care uh, Uh, va fi modalitatea prin care se vor desfășura uh, procedurile penale. S-a vorbit și uh, de dreptul comun penal, de principiile um, acestuia. S-a vorbit deja de niște principii foarte importante aici. În plus, ar trebui să vorbim și de asistența juridică, ar trebui să ne gândim cum dorim să structurăm acest domeniu uh, al dreptului penal și cred că în acest sens avem nevoie de ceva mai mult timp. Mr. De Jong, Floris. mulțumesc, domnule De Jong. Aveți cuvântul foarte pe scurt, pentru că mai trebuie să dăm cuvântul și comisiei și raportorului. Mulțumesc, foarte pe scurt. s-a spus că există un consens în legătură cu necesitatea unui parchet european, însă eu nu sunt de acord. Am spus în repetate rânduri acest lucru că există și alte posibilități care nu au fost epuizate de către Comisie. Alte posibilități pentru a proteja interesele financiare ale comunității europene. De asemenea, mă cam deranjează procedura. Nu neapărat ceea ce a spus doamna Weber, că există o problemă de competențe. Dar mă deranjează și faptul că în martie anul viitor Consiliul va lua o decizie în legătură cu cooperarea consolidată. Dacă decizia respectivă va trece, ne vom avea într-o situație în care eh, unele state membre vor putea să înființeze parchetul european și alte state nu. Ce consecințe vor exista pentru Eurojust, Olaf? Cum se va, vor uh, articula lucrurile? Uh, și asta nu uh, apare în raport și mi se pare uh, că sunt probleme esențiale în legătură cu care am o opinie foarte critică. Mulțumesc! Dacă dorește comisia să se exprime în momentul acesta al discuțiilor, există cineva prezent de la comisie care să apere inițiativa? Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Foarte pe scurt, salutăm raportul echilibrat uh, al domnului Iacolino. Îmi cer scuze, spune președintele, vă rog, așa se întâmplă de obicei înainte de vot, cei care intră în sală fac zgomot, vă rog, păstrați liniștea pentru a putea vorbi comisia și raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, salutăm uh, raportul echilibrat al domnului Iacolino. Este o cale bună pe care putem înainta. Comisia a emis recent o comunicare în legătură cu opiniile motivate primite de la parlamentele naționale. Poate doriți să examinați această comunicare care uh, vorbește despre punctele abordate aici Comisia va emite noi comunicări. Comisia își se angajează să țină cont de problemele ridicate de către parlamentele naționale și negocierile vor continua fără îndoială. Un lucru pe care aș dori să îl abordez. Drepturile procedurale se află în propunerea comisiei pentru că considerăm că textul trebuie să fie echilibrat în sine. Articolul 86 ni se pare suficient de larg pentru a acoperi drepturile procedurale noi considerăm că trebuie ca acestea să apară chiar în, în, în acest text pentru a asigura un echilibru al puterilor și pentru a um, proteja drepturilor, drepturile acuzaților. Așadar, așteptăm procedurile în Consiliu, adoptarea raportului dumneavoastră. Vrem un, un parchet european care să fie independent și să responsabilizeze instituțiile europene. Mulțumim pentru această discuție foarte interesantă. Domnul Iacolino, ca raportor, are ultimul cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat intervențiile utile ale raportorilor din umbră. Ca urmare a intervențiilor pe care le-am ascultat, aș spune că parchetul european nu este reprezentat în toate statele membre, însă aș spune că nici moneda euro nu este uh, utilizată în toate statele membre. Deci sperăm că încet, încet textul va fi îmbogățit de observațiile raportorilor din umbră de amendamentele tuturor, tuturor celor care vor dori să exprime idei. Sperăm că până în martie 2014 vom fi transmis acest raport tuturor celorlalte instituții. Mai există alte texte legislative în curs de elaborare și trebuie să asigurăm coerența între ele. Colegul Cocero lucrează pe alte aspecte legislative cu aceeași atenție și prudență. Președintele, vă mulțumesc, vă reamintesc că depunerea de amendamente termenul pentru amendamente a fost uh, stabilit pe 17 ianuarie la ora 12. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la voturile programate. Um, folosiți cartelele de vot electronice, dacă nu le aveți, trimiteți după ele. Începem cu punctul 8, implementarea strategiilor naționale pentru romi. în legătură cu progresul în implementarea strategiilor naționale pentru implementarea uh, strategiilor pentru integrarea populației rome. Trecem la vot. Compromisurile A până la X le votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul W. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acest compromis acoperă multe amendamente și ajungem la amendamentul 153. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 156 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este foarte clar, nu am văzut suficiente mâini ridicate. Verificăm electronic. 156 este numărul amendamentului. S-a deschis vot. What's that? Yeah. Now closed. S-a închis votul. Nu s-a. Haideți să vedem cum arată situația. 20 pentru, 19 împotrivă. A fost un vot foarte strâns. Ați votat, doamna Lunacek? A funcționat? Deci 20 de voturi pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 155 devine caduc. 158. 158. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu a fost nici aici foarte clar. Haideți să încercăm încă o dată. Nu este ușor. Bine, atunci se respinge. Eu am văzut că a fost respins. Dar oricum, votul electronic este deschis. Eu am văzut că s-a respins, dar verificăm. Vă rog să ridicați corespunzător mâinile. Acum s-a închis votul. Da. A fost respins, într-adevăr. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abținere se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă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 Restul amendamentelor sunt acoperite până la compromisul, de compromisul A19 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 20 nu este acoperit de urmă. Verificăm votul pe amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. închis votul. 22 de voturi împotrivă, 21 în pentru. Vot foarte strâns, respins acest amendament. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul 26. Now closed. Votul este închis. 21 la 22. Uf. ați fost foarte aproape. Îmi pare rău. Să trecem mai departe. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respingem. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respingem. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptăm.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 împotrivă, abțineri, se respinge, dar totuși haideți să verificăm. Să vedem dacă a fost, diferența a fost așa mică ca înainte. Verificăm, votul este deschis. Votul este închis. 21 pentru, 22 împotrivă, deci se respinge. Haideți să trecem la votul final acum. Votul este deschis. Acum este închis. Patruzeci pentru, unu împotrivă, două abțineri. Mulțumesc, mulțumesc domnului raportor. Acum votăm raportul domnului Nuno Melo, proiectul de raport cu privire la mandatul european de anchetă în materie penală. Votăm raportul domnului Melo. Sunteți gata? Amendamentul 200 pentru. Da, este un text de compromis. Artic... Amendamentul 200. Textul de compromis este amendamentul 200. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum articolele. Vom trece peste acestea deoarece vom trece direct la, vo la votul electronic. Votul este deschis, votul final. Votul este închis. 42 pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri. Mulțumim domnului Melo. Acesta chiar a fost un compromis pentru mandatul european de anchetă. Doriți să interveniți? Sigur. Foarte pe scurt, domnule președinte, vreau doar să Vă mulțumesc um, călduros tuturor celor care ați contribuit la acest raport. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, domnului Cruceta, Ernest Ladford, la Ian Philip Albrecht și domnului Cornelis. Fără aceștia și mulți alții nu am fi reușit să ajungem la acest compromis dar prin eforturi comune vom reuși să îmbunătățim sistemul. Aceasta nu este o veste bună pentru infractor, deoarece va fi mai ușor pentru un european să um, desfășoare procedurile de urmărire penală. Vă mulțumim! Vă mulțumim, domnule Melo, vă mulțumim pentru raport, pentru prezentare și pentru declarație, dar și pentru compromis. Compromisurile bune ne ajută foarte mult când vine vorba de voturi. Acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, stadiul negocierilor interinstituționale cu privire la procedurile legislative. Acesta are legătură cu rezultatele negocierilor. Vă rog, stimați colegi. Dragi colegi, vă rog să, să faceți uh, liniște în sală. Little silence in the room. Are we okay? Da, putem trece la punctul 4. Așa cum vă spuneam, vom vorbi despre rezultatul negocierilor pe directiva cu privire la confiscări. Raportorul doamna Macovei, înțelegem că săptămâna trecută s-a ajuns la un acord cu privire la această directivă, iar astăzi doamna raportor Macovei ne va oferi informații noi cu privire la acest subiect. Doamna Macovei, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am avut un ultim trilog săptămâna trecută și um, s-a votat și în Coreper textul acum două zile. Există un acord între raportorii din umbră de la Socialdemocrații ALDE și GUE, cei care au fost prezenți activ la aceste negocieri. Și foarte pe scurt, um, mai vreau să vă spun că am um, făcut foarte multe progrese cu privire la confiscarea extinsă. În directivă se acoperă și um, corupția activă și pasivă, atât în sectorul privat, dar și în instituțiile Uniunii Europene și legat de uh, oficialii Uniunii Europene se abordează și subiectul uh, criminalității organizate și a beneficiilor economice. Am, am adăugat și criminalitatea cibernetică și pornografia infantilă. De asemenea, am putea obține o posibilă revizuire din partea Comisiei pentru a extinde lista de infracțiuni care duc la confiscare extinsă și nu numai cele care provin din criminalitatea organizată, în ceea ce privește confiscarea de către părțile terțe. Este vorba de o armonizare a anumitor elemente trebuie să știm dacă aceste bunuri provin um, din um, um, infracțiuni sau dacă sunt donații și în acest mod um, ar putea, am putea face posibilă confiscarea de către părțile terțe. De asemenea, câteva schimbări de formulare prin care se introduce și posibilitatea de, a obține, posibilitatea de obținere indirectă a bunurilor. Uh, a, care să fie de asemenea acoperită de confiscarea de către părțile terțe. De asemenea, am consolidat articolul cu privire la garanții, am făcut referire la un, um, un proces corect părțile terțe au dreptul de a confisca decizia de sequestrare a bunurilor. Uh, de asemenea, avem noi prevederi cu privire la drepturile victimelor în principalul text al directivei s-a discutat de reutilizarea bunurilor confiscate în scop social și încurajarea statelor membre să dezvolte acest model în beneficiul interesului public. Înainte de a trece la alte aspecte, aș dori să mai spun câteva cuvinte despre confiscarea bunurilor. Adică confiscarea bunurilor fără condamnare, aceasta nu apare în textul um, ca atare, însă statele membre, un, un stat membru a, a acceptat acest lucru. Și nu s-a acceptat um, acest lucru, însă au fost um, au fost de acord pe alte aspecte. Aceasta a fost propunerea inițială a Comisiei. Să Statele membre, așa cum, uh, cum v-am spus, cu o singură excepție, nu au uh, acceptat acest lucru, un comentariu personal din partea mea, care, cu care însă sunt de acord și colegii mei de la ALDE și Social-Democrați. Este foarte ușor ca rețelele de criminalitate organizată să treacă toate bunurile pe numele unei persoane și apoi uh, găsim persoana cu persoana o găsim moartă și uh, bunurile nu mai pot fi confiscate ulterior. Așa că pentru mine este dificil de înțeles de ce s-a pus un obstacol um, în fața um, acestui um, acestui tip de confiscare. Trecem acum la articolul 3 confiscarea bazată pe condamnare, în cazul aici se referă în special la uh, posibilitatea de fugă sau de boală a condamnatului, statele membre au hotărât să înainteze statistici comisiei cu privire la datele transfrontaliere legate de confiscare. Avem de asemenea o declarație comună, am negociat de fapt o declarație comună între Parlament și Consiliu, care solicită Comisiei să analizeze cât de repede posibil diversele oportunități și să ia în considerare diferențele dintre tradițiile juridice ale statelor membre, posibilitatea de a introduce legi comune cu privire la confiscare, uh, a bunurilor care provin din activități criminale și, de asemenea, um, condamnarea diferitelor um, persoane pentru aceste activități. Așa cum um, știm, um, în Irlanda, în Marea Britanie, această practică este aplicată și are... Îmi cer scuze. Scuzați-mă, spune domnul președinte. Dacă doriți, dacă aveți conversații de purtat, vă rog să o faceți afară și să respectați pe cei care sunt la cuvânt acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă spuneam că aceste declarații comune între Parlament și Consiliul vor solicita Comisiei să analizeze posibilitatea de a confisca bunurile care provin din criminalitatea organizată, chiar în absența unei condamnări penale. Așa se întâmplă în Italia, în Marea Britanie și în alte țări. Așa că vrem să se întâmple, vrem să adoptăm această practică pe viitor, desigur. Vreau să-i mulțumesc foarte mult doamnei Borsellino, doamnei Sonia Alfano, nu știu dacă este aici, și tuturor celorlalți raportori din umbră pentru contribuția lor. Și aș dori să menționez faptul că președinția lituaniană chiar a făcut eforturi pentru a finaliza acest dosar. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Macovei. Este un subiect foarte important, ne apropiem și de finalul mandatului, așa că trebuie să ne mișcăm cât mai repede în ceea ce privește dosarele importante, trebuie să ajungem la un acord. acest aspect al confiscării care va, va avea un impact asupra dreptului procedural. Uh, este un pas înainte. S-a ajuns la un acord cu privire la directiva legată de confiscări. Ne-a spus acest lucru doamna Macovei. Mulțumim pentru informațiile pe care ni le-a dat. Și dacă nu mai sunt intervenții din sală, dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, ba da, da, doamna Borselina, doriți să interveniți, desigur. Da, eu am fost um, raportor din umbră. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc doamnei Macovei pentru munca foarte complexă și dificilă pe care a depus-o în ultimele luni. Trebuie să vă spun însă că au fost și câteva aspecte de care suntem dezamăgiți. Din păcate, nu toate punctele pe care le menționa doamna Macovei au putut fi finalizate. Cred că confiscarea în uh, cazul decesului persoanei ar fi fost un pas foarte mare înainte. Averea este ilicită și nu persoana care a acumulat această avere. Așa că um, scutirea, excepția în acest caz nu este um, una de dorit. Cu toate acestea, am avut câteva rezultate importante și ar trebui să ne concentrăm pe acestea. Am acceptat, deci, acest compromis. Desigur, ne-ar fi plăcut să obținem și mai mult, însă este cu siguranță un pas înainte. Și poate că dacă am fi vrut un, dacă vrem un pas și mai mare înainte, va trebui să mai așteptăm puțin. Vă mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Mai sunt membrii care doresc să ia cuvântul. Domnul De Jong. Da, spuneți, aveți cuvântul, domnule De Jong. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, a fost într-adevăr foarte dificil. Negocierile au fost dificile și vreau să-i mulțumesc doamnei Macovei pentru toată munca pe care a depus-o. Eu uh, am o poziție diferită față de celelalte grupuri și cred că rezultatul final reflectă mai mult din poziția noastră inițială decât s-a întâmplat în cazul grupului când am discutat raportul. Eu nu sunt fericit numai că am ajuns la un rezultat, dar sunt fericit și cu rezultatul la care am ajuns. Desigur că sunt lucruri pe care am fi dorit să se fi întâmplat diferit, dar oricum cred că am făcut uh, foarte multe progrese și eu sunt, uh, sunt mulțumit. Vă mulțumesc, spune președintele. Se pare că nu mai sunt uh, intervenții din sală. Dacă doriți, uh, doamnă raportor, să aveți ultimul cuvânt. Nu este un termen limită pentru amendamente, spune doamna raportor. Nu, eu, spune președintele, vorbim despre data pentru vot, 17 decembrie nu am auzit pe nimeni ca fiind împotriva textului acestei directive. Vreau să mulțumesc foarte mult uh, secretariatului și votul în cadrul LIBE, oricând este planificat, pe 17 decembrie. Deci vă rog să fiți prezenți. Vă mulțumesc. Vă mulțumim tuturor, spune președintele, pentru a vom, vom încheia această sesiune. La 3 după masă ne vom reîntâlni în ace- tot în această sală. Avem o întâlnire a coordonatorilor însă, care se va desfășura în altă sală. Nu știu din ce motiv ne vom muta în 7C50 la etajul 7. Nu este, aceeași, nu este sala aceasta, ne vom muta în altă sală pentru întâlnirea coordonatorilor și vom um, fi acolo până la 11.30, așa cum am convenit. Vă mulțumesc! Really? The living choir is not here. No, I'm sorry, I'm sorry. I'm, I'm... Îmi cer scuze, ancheta liberă nu va avea loc în această sală, ci în clădirea Iosef Antal, în Ian Q2, 6Q2. Ian 6Q2. Aceasta este sala în care se, se va desfășura încheta libe până la ora 3. Îmi cer scuze pentru aceste mișcări de trupe. La revedere! Mulțumesc! Vă